este important să putem decide în mod obiectiv, în liniște, toate aceste lucruri. Mulțumesc, dezbaterea este încheiată. Mulțumim domnului comisar. Pe ordinea noastră de zi mai avem raportul domnului Marta Rabela, raport referitor la egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană 2009 și de aceea dau cuvântul mai întâi raportorului nostru, domnului Tarabella. Domnule Tarabella, aveți cuvântul timp de patru minute. Madame la Présidente, chers collègues, je voudrais tout d'abord... Doamnă președinte, dragi colegi, Aș vrea să felicit Comisia în primul rând pentru acest raport excelent. Este un raport referitor la egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană pe care îl adoptăm în fiecare an. Este primul raport pe care îl um, avem în Comisia FEM, uh, de când sunt eu membru cu drepturi de pline, este important acest lucru, tocmai în anul în care uh, s-a declanșat această criză economică și socială care este în plină manifestare în prezent. Și s-a constatat un lucru în acest raport. Bărbații, cel puțin la începutul crizei, au uh, avut mai mult de suferit în ceea ce privește disponibilizările, însă în prezent șomajul i-a afectat uh, și îi afectează în aceeași măsură și pe femei și pe bărbați. Uh, ba chiar mai multe femei au rămas fără loc de muncă față de bărbați. De aceea doresc uh, să rog Comisia și statele membre să facă evaluări exacte în ceea ce privește raportul între femei și bărbați și statisticile trebuie să se țină cont de diferențele de gen înainte să se implementeze o politică diferențiată pe gen, pentru că uh, femeile sunt afectate în mod supraproporțional. Un punct important pentru noi este și uh, lupta împotriva violenței asupra femeilor. Între 20 și 25% din femeile din Europa suferă de violențe în timpul vieții lor și până la 10% dintre ele sunt victimele unor violențe sexuale. Deci, cred că și omii trebu- oam- bărbații trebuie să se angajeze împotriva violenței, împotriva femeilor. Violența împotriva femeilor este o prioritate europeană și s-a creat chiar un observator european în acest domeniu pentru a avea date armonizate, dar și centre pentru protecția victimelor. Susțin uh, aceste inițiative și cer uh, și instituirea unui an european uh, um, pentru lupta împotriva violenței împotriva femeilor, pentru ca această luptă să fie o prioritate. În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 59,1% dintre femei lucrează astăzi Obiectivul era de 60% în strategia de la Lisabona, deci iată ne apropiam de acest procent, dar diferența între statele membre este mare, precum și diferența la nivelul remunerației este mare, este de 17 până la 25% față de remunerația bărbaților în funcție de la un studiu la altul cer egalitatea între femei și bărbați uh, pe piața muncii și cer statelor membre să ia măsuri legislative pentru a favoriza o prezență echilibrată a femeilor și bărbaților pe posturile de responsabilitate, mai ales în întreprinderile private. Trebuie să luptăm, bineînțeles, împotriva măsurilor sexiste. Eu în calitatea ministrului pentru informare, uh, am uh, întâlnit uh, cazul unei femei care a trebuit să-și întrerupă uh, formarea uh, din cauza șefului său. Eu consider că uh, și femeile pot să ocupe posturi care până acum erau uh, uh prevăzute doar pentru bărbați, cum ar fi uh, șofer de autobuz. Femeile trebuie să dețină controlul asupra drepturilor lor sexuale și ale reproducerii. Mii de femei s-au, au luptat pentru aceste drepturi și acum avortul este legal în 24 de țări din Uniunea Europeană. Parlamentul trebuie să apere acest drept al femeilor și insistăm asupra faptul că femeile trebuie să-și controleze propriile drepturi sexuale și reproductive și să aibă acces facilitat la contracepție și avorturi. În legătură cu paternitatea, bărbații uh, pot să participe acum la susținerea copiilor în familia lor și trebuie să susținem uh, inițiativele în vederea instaurării unui concediu de paternitate la nivel european. Considerăm că acesta trebuie să se adauge concediului de maternitate. Acest raport uh, a fost bine primit în Comisia pentru Femei. Votul în această comisie s-a derulat foarte bine și raportul a fost adoptat cu majoritate largă. Deci cer colegilor să sprijine din nou raportul meu la votul de miercuri și acum vă aștept cu interes dezbaterea și voi răspunde la întrebări după aceea. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumesc, mulțumesc domnule Tarabella, domnul uh, Spidla. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, Comisia primește favorabil raportul și propunerea de rezoluție în legătură cu egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2009. Mulțumesc raportorului, domnului Tarabera, pentru sprijinul exprimat în legătură cu acțiunile Comisiei pentru promovarea egalității între bărbați și femei. Egalitatea de gen este o valoare fundamentală a Uniunii Europene și o condiție uh, necesară pentru realizarea obiectivelor de ocupare și coeziune socială a Uniunii. Pe aceste baze, Uniunea Europeană a construit o adevărată politică în favoarea egalității între bărbați și femei. Dacă progresele făcute în acest domeniu sunt discutabile, rămân încă provocări importante. Comisia este de acord cu raportorul că este foarte important să ne continuăm eforturile în acest sens. În uh, timpul mandatului meu, egalitatea de gen și drepturile femeilor au fost o preocupare majoră. În acești ultimi cinci ani, Comisia s-a angajat în favoarea egalității de gen și acest angajament s-a concretizat prin foaia de drum pentru egalitatea între femei și bărbați. În cadrul aplicării acesteia, Comisia a luat mai multe inițiative importante. Ca de exemplu, voi da trei exemple. Mai întâi, Comisia a propus acțiuni concrete pentru a lupta împotriva diferenței de salarii între femei și bărbați. Aceste diferențe ă, care sunt în medie de 17%, sunt absolut inacceptabile. În 2010, Comisia va face un raport în legătură cu analizarea eficienței um, legislației europene și va propune acțiuni pentru a lupta împotriva acestei diferențe între salarii. Comisia notează ideile interesante din rezoluția Parlamentului European. Amintesc de asemenea faptul că Comisia în martie 2009 a lansat o campanie de sensibilizare pentru a mobiliza toate părțile pentru a lupta împotriva diferenței între salarii. Având în vedere succesul acestei campanii, ea va fi prelungită în 2010. În timpul mandatului meu am promovat de asemenea o mai bună reprezentare a femeilor în viața economică și politică și în acest cadru, în iunie 2008, am creat o rețea europeană pentru uh, femeile pe posturi uh, de decizie. S-au făcut anumite progrese, de exemplu, Parlamentul în momentul de față, în Parlamentul European se află cel mai mare procent de femei uh, de până acum, 35%. Dar trebuie să se facă și alte eforturi, uh, mai ales la nivel național, unde în politică femeile reprezintă doar 24% uh, în parlamente și în întreprinderi, unde femeile ocupă mai puțin de 11% din locurile din consiliile de administrație ale întreprinderilor mari cotate la bursă. A treia inițiativă importantă este crearea Institutului European pentru Egalitatea între Femei și Bărbați și mă bucur să pot spune astăzi că, în ciuda unui demaraj mai lent decât prevăzut, acest um, institut și-a început activitatea la Bruxelles și în momentul de față se instalează în sediul de la Vilnius. Situația gravă de pe piața muncii uh, pune în pericol pericolele um, pune în pericol um, progresele făcute uh, în ultima vreme. Doamnelor și domnilor, uh, în cursul mandatului meu m-am angajat să îmbunătățesc reconcilierea vieții familiale cu viața profesională și sunt de acord cu Parlamentul European care subliniază importanța de a permite tatălui să aibă un rol mai important în viața familiei. De aceea, am cerut uh, serviciilor comisiei să facă un studiu în legătură cu costurile și beneficiile unei eventuale um, inițiative a comisiei în acest sens. Raportul Parlamentului European subliniază de asemenea și are dreptate să o facă importanța eliminării violenței împotriva femeilor. Comisia va face eforturi în acest sens. Se va angaja pe această cale. Nu doresc să închei fără a insista asupra excelentei cooperări între Parlament și Comisie. Factor cheie pentru uh, a promova egalitatea între femei și bărbați care nu este doar un obiectiv în sine, ci o condiție pentru realizarea obiectivelor de creștere economică, scăderea șomajului și coeziune socială în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru cooperare și pentru atenție. Grazie, comisar. Vă mulțumim, domnule comisar. Acum uh, au cuvântul ratorii numele grupurilor politice. Mai întâi, în numele grupului PPE, două minute are cuvântul doamna Luling. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia pentru Drepturile Femeilor, în absența a șase membri din 33, a votat acest raport cu uh, o mică majoritate. Nu cred că aceasta poate fi considerată o majoritate confortabilă. Este evident că uh, și noi suntem preocupați uh, de discriminările cu care se confruntă femeile uh, în ciuda unei legislații europene foarte bune în domeniu uh, din 75 încoate. De ce aceste discriminări persistă? Pentru că aceste directive sau sunt prost aplicate sau pentru că persoanele care suferă de discriminări Uh, nu se adresează tribunalele lor pentru a-și uh, cere drepturile. În loc să cerem alte directive, haideți să ne asigurăm mai bine că arsenalul juridic existent se va aplica de guvernele statelor membre, de partenerii sociali și zi de zi în uh, viața activă. Acest raport reia tot felul de generalități în legătură cu femeile sărace, care suferă de uh, violență și așa mai departe. Ce este mai grav, după părerea mea, este faptul că uh, se face adevărată glorificare a economiei sociale și uh, se consideră că femeile ar să fi un exemplu al uh, posibilității uh, obținerii unei situații uh, economice bune. dar riscă să-și piardă motivația pentru a obține o remunerație pe merit. De asemenea, se propune o carte europeană a drepturilor femeilor, o nouă uh, acțiune, deși femeile profită de drepturile omului. Se cere un nou observator uh, european uh, în domeniul violenței împotriva femeilor, dar avem suficiente structuri care pot să face acest lucru, deci cred că aceste propuneri sunt sau contraproductive sau incompatibile cu egalitatea uh, de gen, care acum uh, este afirmată în tratate. Regret încăpățânarea anumitor uh, colegi să ceară cu orice ocazie, și, precum și în acest raport, uh, avortul din confort, uh, spunând că pentru a asigura sănătatea reproductivă trebuie să existe un acces gratuit la avort. Nu este așa. În primul rând trebuie să promoveze o mai bună informare a tinerilor femei, mai ales în ceea ce privește uh, contraceptivele pentru că astăzi acestea există, nu existau când eram eu tânără, pentru a evita uh, sarcinile la o vârstă foarte precoce. Iată de ce am propus voturi separate uh, pentru uh, a nu vota împotriva raportului domnului Tarabella, care a fost victima un extremismului unor colegi ai săi. Mulțumesc. Grazie per il gruppo della Mulțumesc. din partea grupului SND, domnul García Perez, pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă mulțumesc, în primul rând, să-i mulțumesc domnului Tarabela pentru activitatea sa. Mulțumesc și tuturor colegilor care s-au implicat în elaborarea acestui raport. Acum un an discutam despre un raport asemănător cu cel prezent. Din păcate, trebuie să mai răspundem în continuare la niște întrebări importante, întrebări cu privire la care nu am reușit să avem un progres în ceea ce privește egalitatea între femei și bărbați. Combaterea uh, violenței împotriva femeilor. Aceasta este o problemă în continuare foarte mare și diferența salarială rămâne una foarte mare. Um, dreptul asupra sănătății reproductive, um, concilierea vieții familiale cu cea profesională, incluziunea femeilor pe piața muncii în, um, într-un mod egal cu cea al bărbaților, accesul uh, nediferențiat la piața muncii, implicarea femeilor în viața publică. Toate acestea sunt aspecte pe care le abordăm în fiecare an și nu am reușit să înregistrăm progrese cu adevărat. Numai 3 dintre 27 de uh, state membre au mai mult de 40% uh, reprezentante femei în parlamentele naționale. Acest lucru este foarte important. Trebuie să atragem atenția asupra faptului că trebuie să facem mai mult în ceea ce privește egalitatea între femei și bărbați. Trebuie să susținem inițiativele precum cele ale președinției suedeze, care a transformat egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană într-o prioritate, pentru că nu ne angajăm numai pentru noi, ci și pentru generațiile viitoare. Am înregistrat deja progrese, însă mai mai rămân multe de făcut și trebuie să fim ambițioși. Trebuie să fim ambițioși în politică pentru că uh, jumătate din populație trebuie să aibă aceleași drepturi ca și cealaltă jumătate. Mulțumesc! Alianța de democratici. Mulțumesc pentru grupul ALDE. Domnul, doamna Intveld, vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi vreau să-l felicit pe raportor. Dar dacă permiteți, încep uh, imediat după aceste felicitări cu unele aspecte cu care nu sunt acord în raportul dumneavoastră. În ce privește uh, efectul crizei asupra uh, femeilor, trebuie ca de uh, ajutoarele care se oferă în această perioadă de criză să beneficieze în egală măsură și femeile, așa cum beneficiază bărbații. Uh, sigur, în raportul acesta se fac și unele propuneri uh, uh, simbolice, aș zice, uh, care vizează, de exemplu, activități de monitorizare, eu aș vrea să există și propuneri mai multe concrete. Um, sunt însă și unele aspecte pozitive. Uh, de exemplu, la propunerea altă a fost introdus un amendament care vizează uh, gospodăriile cu un singur părinte, cu un singur adult Eh, avem o politică familială eh, destul de vastă, dar foarte puțin știu că există, eh, că una din trei familii, de fapt, se bazează pe un singur adult. Apoi, mă gândesc la doamna, la, mă gândesc la doamna Luling și mm, trebuie să vă spun că mă bucur foarte mult că ați explicitat atât de clar uh, sănătatea reproductivă a femei, Numai că partea acestei sănătăți uh, uh, sexuale și reproductive este și accesul la avort legal Eh, și la asistență medicală legală. Știu că în Luxemburg acest eh, subiect este absolut eh, tabu, dar și pot, să, și pot să confirm că în țara mea acest subiect întotdeauna este torpilat de fracțiunile creștin-democrate. Însă, cred că trebuie să lăsăm deoparte ipocrizia și nu trebuie să uh, închidem femeile sau să le judecăm pentru faptul că uh, vor să avorteze și să le obligăm să facă avortul în condiții ilegale și uh, insalubre. Salut inițiativa președintelui Consiliului de a face uh, Consiliul Belgian de a face o prioritate din această situație în mandatul său. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, grupul verzilor. Acum are cuvântul domnul Cornelison. Trei minute. Thank you, Madam Chair. Doamna Cornelison, mulțumesc, doamna președinte. Acest parlament este relativ nou ales și aproape, aproape avem uh, și o nouă Comisie Europeană. Și acum, cu raportul Trabela, votăm pentru prima dată o acțiune pe care Comisia pentru Drepturile Femeilor din Parlamentul European o dorește pentru următorii ani. Versi se bucură de acest raport destul de progresist, care este plin de planuri care am, pe care am dorit să le vedem transpuse în practică. Dorim acțiuni uh, legislative pentru uh, ca bărbații uh, să aibă un rol mai important în familie și susținem propunerea instituirii unui concediu de paternitate la nivel european. De asemenea, considerăm că este o idee bună să se creeze uh, cote în consiliile de administrație pentru femei. De asemenea, suntem de acord că um, repercusiunile crizelor asupra femeilor sunt mai grave și trebuie să analizăm efectele acestei uh, crize cu multă seriozitate. Sperăm că Parlamentul va fi suficient de curajos pentru a lupta împotriva discriminării de care suferă femeile și um, va promova egalitatea prin măsuri concrete care sper să aibă rezultate, votând în favoarea acestui raport și sperăm că Comisia va acționa în consecință. Vă mulțumesc! Grazie. Mulțumesc. Acum, în numele conservatorilor și reformiștilor, are cuvântul domnul Szymanski. Un minut. Proszę Państwa, to sprawozdanie proponując upowszechnienie aborcji. Da. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. În acest raport este vorba despre drepturile și modul în care abordează diferitele statele membre aceste domenii de competență în ceea ce privește egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană. Nu trebuie să privim prea departe uh, și nu trebuie să ne mergem prea mult pentru a face o ecografie. Până în cele mai mici orașe există aceste facilități. De aceea, legislatorii responsabili ar trebui să facă tot ceea ce pot pentru a scădea numărul de avorturi ne-am îndepărtat uh, de atitudinea umanitară în ceea ce privește avorturile. De aceea cred că ar trebui să ne mai gândim asupra acestor lucruri din raport. Mulțumesc! Grupo Confederale de la Mulțumesc pentru grupul GUE. Acum Figueiro, 1 minut 30. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Realitatea arată și Eurostat confirmă că criza economico-socială afectează în mod special femeile. Femeile au locuri de muncă plătite mai prost, sunt primele la disponibilizări și întotdeauna câștigă mai puțin decât bărbații. Și asta cu în medie 17%, vorbim de o medie la nivel european. Deci, uh, salariile și veniturile sunt mai mici pentru femei, deci uh, și pretențiile acestora la pensie sunt mai reduse. Este în consecință mai dificil să oferi servicii de calitate femeilor. Și atunci ce se întâmplă? Foarte multe fete, foarte multe femei tinere Eh, sunt împinse către prostituție, către alte eh, situații mizere care sunt evidențiate în acest raport. Și îl felicit pentru raport, pe raportor că le-a inclus. Foarte important este să fie eh, avut în vedere și situația economică a unei femei atunci când este vorba de politici sociale care vizează femeile. Deci, deci trebuie avut în vedere aceste aspecte pentru ca inegalitățile care există în prezent să nu uh, uh, se agraveze și mai mult. Trebuie să existe o mai bună incluziune în viața socială și profesională a femeilor. În ce privește concediul de paternitate și concediul de maternitate, avem nevoie de o strategie coerentă pentru a putea uh, proteja pe de o parte femeile care dau naștere unor copii și în același timp Trebuie să uh, ameliorăm uh, uh, viața femeilor în această perioadă. Să nu uităm nici de sănătatea sexuală și reproductivă, pentru că am auzit foarte multe păreri ipocrite aici în ce privește avortul, de exemplu. Vă mulțumesc. Și acum, timp de un minut și jumătate, domnul Button. Mulțumesc, doamnă președinte. O anumită ideologie câștigă teren în Europa, care, duce la inegal, care promovează inegalitatea între femei și bărbați. Spune că femeile ar fi mai puțin importante decât bărbații. Spune că um, moștenirea bărbaților trebuie să fie de două ori mai mare decât a femeilor. Că la tribunal e nevoie de două, doi marturi femei împotriva mărturiei unui martor bărbați uh, că mărturia unei femei nu este acceptată nici dacă e vorba de femeia violată. Și e nevoie de patru, um, de, de patru martori bărbați pentru a certifica un lucru. Ați înțeles, e vorba despre șaria. Uh, se spune chiar că luptătorilor uh, uh, acest um, acestor uh, grupuri extremiste uh, li se uh, propune răsplată în rai. În unele tribunale sau în lumea islamică se respectă legea Sharia. Uniunea Europeană face pași în urmă uh, înspre um, situația din peninsula arabică din secolul VI. Statele europene nu trebuie să recunoască sub nicio formă uh, legea Sharia. Grazie per i non iscritti. Mulțumesc în numele neafiliaților. Are cuvântul uh, doamna Vertman. Mulțumesc, dragi colegi, dragi colegi. Mai multe femei au intrat pe piața muncii. Cu toate acestea, o suplimentare a locurilor de muncă, mai multe locuri de muncă pentru femei, nu înseamnă și o calitate mai bună a acestora. Femeile sunt reprezentate foarte bine în uh, zona uh, locurilor de muncă cu jumătate de normă sau în locurile de normă, uh, muncă care sunt periclitate de a fi reduse. Există bariere pentru femeile care doresc să își epuizeze, să își exprime tot potențialul lor. De aceea trebuie impuse anumite standarde minime obligatorii. Trebuie să existe niște criterii uh, minime privind concediul de maternitate, trebuie să existe un sistem de îngrijire a copiilor îmbunătățit. În felul acesta, anumite stereotipii și clișee de gen ar putea fi sparte și s-ar putea uh, încuraja egalitatea de gen și am putea face progrese în acest domeniu. Vă mulțumesc! Adesso iniziamo la lista. Mulțumesc, vom iniția acum lista celorlalți oratori înscriși și anume începem cu domnul Bauer pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Tarabella probabil mă va ierta pentru faptul că uh, nu îi mulțumesc mai întâi lui pentru raport, și îi mulțumesc domnului Spidla pentru uh, uh, intervenția sa. Este ultima uh, intervenția domnului Spidla aici, probabil, și vreau să remarc uh, angajamentul uh, și devatamentul cu care domnul Spidla în mandatul său s-a ocupat de problema egalității de gen. Cel puțin două aspecte din raportul Tarabella sunt demne de evidențiat. Odată, salarizarea femeilor și bărbaților, respectiv diferența de 17% care apare între remunerarea femeilor și a bărbaților. Această diferență se reduce în principiu, dar nu peste tot și nu la fel de bine. De asemenea, nu știm ce se va întâmpla uh, când această criză va fi, uh, uh, se va sfârși. Nu ne așteptăm la o ameliorare foarte bună. Însă problemele și diferențele nu apar, din păcate, la cei care își încep o carieră, ci atunci când femeile revin pe piața muncii de pe, după un concediu de maternitate. Este inacceptabil ca aceste probleme să apară uh, exact în acest context. Pentru că legislația europeană uh, interzice astfel de discriminări. După cum s-a amintit, există deja un cadru juridic foarte bine reglementat din 1975 care în cea mai care, care a reglementat această chestiune, mai puțin uh, eficiența măsurilor care ar urma să fie uh, luate pentru combaterea acestei discriminări. De aceea am salutat uh, uh, anunțul făcut de domnul comisar Spidla de a face un, de, că comisia va publica un raport pe această temă pentru a arăta unde s-ar putea ameliora situația. Aș vrea să spun că mult mai urgentă însă este uh, acces, accesibilitatea la o normă de drept, aplicarea ei, decât crearea unui nou cadru legislativ. Și acest lucru rog să fie avut în vedere. Mulțumesc! Grazie, la parola. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Estrela, un minut și jumătate. Evident. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să încep prin a felicita pe raportor pentru excelentul raport și sper că propunerile din acest raport vor fi adoptate. În anul european pentru lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale, sărăcia are din ce în ce mai des față de femeie. Majoritatea săracilor din Europa sunt femei și bărbați. În momente de criză economică și socială, femeile sunt cele care suferă cel mai mult. Sunt ultimele care obțin un loc de muncă și primele care pierd un loc de muncă. În 2004, diferența între salarii între femei și bărbați era de 15%, în timp ce în 2009 este de, de peste 17%. Aș vrea să subliniez uh, o chestiune importantă și să cer sprijinul colegilor pentru uh, anumite propuneri inovante și foarte importante. E vorba de crearea unei carte europene pentru drepturile femeilor atât de necesară o propunere de directivă privind prevenirea și lupta împotriva tuturor formelor de violență împotriva femeilor în, la domiciliu și tra- împotriva traficului femeilor, precum și introducerea în legislația europeană a concediului de paternitate care există deja în majoritatea statelor membre pentru a promova echilibrarea vieții personale cu cea uh, profesională și pentru a încuraja pe oameni să aibă copii. Și aș vrea să mulțumesc domnului comisar Spidla pentru tot ceea ce a făcut pentru a promova egalitatea de gen și pentru cooperare. Grazie, la parola all'onorevole. Are acum cuvântul uh, Doamna Parmanova, două minute. Doamna președinte, dragi colegi, și eu aș dori să îl felicit pe raportor. Sunt convinsă că acest raport oferă răspunsurile corecte la toate tipurile de discriminare împotriva femeilor. Din punctul meu de vedere, acesta este un angajament nou și eficient care asigură um, egalitatea între femei și bărbați și uh, promovează statutul social al femeilor, mai ales la nivelul Uniunii Europene. Trebuie să ținem cont de faptul că există instituții care decid referitor la accesul femeilor și bărbaților la resurse. Pentru mine este foarte important să ne asigurăm că femeile pot fi factor de decizie în viața politică și în lumea afacerilor. Ele trebuie să fie reprezentate în consiliile administrative ale întreprinderilor și trebuie să aibă aceleași șanse și posibilități în ceea ce privește dezvoltarea carierei ca și bărbații, mai ales după ce se întorc din concediul de maternitate. Avem nevoie de un mecanism instituționalizat care să pună în mișcare o politică instituțională care să abordeze aceste probleme, pentru că putem lupta împotriva discriminării de gen numai prin reforme legislative, prin măsuri strategice și, de asemenea, prin reforme consistente. Trebuie să asigurăm o anumită calitate care să includă uh, calitate salarială și calitate din perspectiva accesului la toate resursele. Noi, Parlamentul European, împreună cu Comisia Europeană, trebuie să încurajăm statele membre și societatea civilă să ia măsuri eficiente. Sunt convinsă că femeile sunt capabile să fie factori uh, de decizie la nivel politic și economic. În acest sens, ele vor promova creșterea economică în țările lor și buna guvernanță. În acest sens, promovarea egalității de gen este calea corectă pentru a ieși dintr-o criză economică și socială și calea corectă pentru a aborda criza demografică. Vă mulțumesc pentru atenție. Parola al onorevole. Mulțumesc. Acum uh, doamna Brandner, un minut. Mulțumesc. Aș dori să evidențiez două aspecte ale acestui raport care sunt foarte care este foarte important pentru eh, noi, dar și pentru viitoarea comisie, sper. Și chiar vă rog să transmiteți eh, urmașului dumneavoastră, domnule comisar, acest mesaj. 1. De mult timp s-a solicitat um, o revizuire a directivei eh, plată egală pentru muncă, pentru aceeași muncă. Credem că este inacceptabil în 2010 să avem o astfel de discrepanță între uh, remunerarea la femei și bărbați. Trebuie să uh, facem ca această diferență să dispară. Avem nevoie de uh, o măsură legislativă nouă și așteptăm din partea Comisiei ca în acest mandat pe care acum o, o să-l prea să se ocupe de acest lucru. În al doilea rând, în ce privește egalitatea între femei și bărbați, haideți să oferim și bărbaților aceleași drepturi de a se ocupa de copiilor, ă, să existe șanse egale pentru femei și bărbați, pentru ca în mod egal să-și poată asuma responsabilitățile legate de familie și de copii. De aceea este crucial ca Parlamentul European să transmită un semnal important și pentru tați. Dar vrem să facem mai mult decât atât. Vrem să creăm uh, un cadru general pentru o familie modernă și de aceea solicităm Comisiei să inițieze acest cadru printr-o propunere proprie. Sperăm ca și violența împotriva femeii să fie redusă în, ca urmare a prezentării acestui raport și vă mulțumesc foarte mult. Iar acum, uh, domnul Gerling, un minut. Doamna Gerling. We female MEP. Mulțumesc. Noi, deputatele, suntem cu siguranță minoritare avem uh, posturi interesante și avem un salariu egal, pensii egale și acces egal la posturile de responsabilitate. Deci o situație foarte diferită cu majoritatea femeilor din circunscripțiile noastre. Aplaud importanța pe care o dă domnul Tarabella poziției economice a femeilor. Este cred, după părerea mea, că este cel mai important factor uh, pentru egalitate. Dacă femeile își controlează viața din punct de vedere economic, își vor putea controla mai bine și celelalte aspecte ale vieții. Trebuie să ne asigurăm că acum, în momente de criză, femeile nu rămân în urmă pe locuri de muncă prost plătite și fără nicio siguranță. Fericit, uh, Asociația firmelor de inginerie în Europa care au promovat uh, angajarea mai multor femei înalt calificate în aceste domenii. Într-adevăr, pentru a îmbunătăți situația femeilor, trebuie să promovăm politici, dar și acțiuni care sunt mai importante decât cuvintele și asta trebuie să facem. Angajatorii trebuie să recunoască Um, avantajele oferite de femei și să le promoveze bunăstarea economică. La paro. Mulțumim. Are acum cuvântul uh, doamna Svensson. Un minut. Tak. Ok. Mulțumesc. Mulțumesc și domnului Tarabella și colegilor care s-au implicat în elaborarea acestui raport. Două puncte aș dori să abordez. Sper că plenul va înțelege importanța conceptului de paternitate și o va sublinia. Recunoașterea conceptului de paternitate și a paternității are mai multe consecințe pozitive. Există studii care arată că tații și-au luat concediu de paternitate și uh, ulterior au fost mai responsabili în familia lor, ceea ce înseamnă că prin concediul de paternitate se pune o bază bună pentru o politică în familie. În al doilea rând, aș vrea să vorbesc despre faptul că femeilor trebuie să li se dea în sfârșit puterea de a decide vis-a-vis -vis de propriul corp, de propria sexualitate și reproductivitate. Și această putere înseamnă în aceeași măsură să se creeze premizele corespunzătoare pentru copiii născuți. Noi dorim ca, în sfârșit, să vedem sfârșitul epocii în care femeile erau rănite sau trebuiau să moară uh, când își întrerupeau în mod ilegal o sarcină. Nu, femeile trebuie să poată decide singure, nu numai în societate și în politică, ci și referitor la propriul corp. Mulțumesc! Da, per două minute. Tak for det, formand. Også jeg deler vurderingen af... Domnul Messerschmidt. Mulțumesc. Este o temă foarte importantă. Am ascultat uh, discuția uh, și nu pot decât să mă întreb cum e posibil că majoritatea grupurilor politicilor, uh, în afară de grupul pentru libertate și democrație, consideră că lupta pentru egalitatea între femei și bărbați este o cauză pentru care trebuie să lupte numai femeile. Putem avea această impresie dacă ascultăm ce s-a spus astăzi aici. Dar uh, lipsesc oratorii bărbați și mă bucur că din partea grupului meu iau cuvântul doi oratori bărbați. Acestea fiind spuse, doresc să subliniez faptul că, după părerea mea, raportul se concentrează mult prea mult doar pe considerații socioeconomice. Se vorbește despre piața muncii, despre diferența între salariile femeilor și bărbaților, despre formare, despre femeilor pe în posturi importante, lucruri importante, bineînțeles, dar un lucru lipsește din raport. E vorba de problema culturală enormă cu care ne confruntăm din cauza imigrației din țările islamice. E vorba de un raport care vorbește despre egalitatea între femei și bărbați și nu se vorbește deloc despre căsătoriile forțate, de exemplu. Nu se vorbește deloc despre uh, mutilarea sexuală sau despre lipsa accesului la formare și educație. Uh, trebuie să vorbim și despre asta când vorbim despre situația din Europa în 2010. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Mor mai un minut. Mulțumesc foarte mult. Cred că uh, trebuie să abordăm într-o manieră cu totul nouă problema avortului. Haideți să terminăm odată cu această minciune conform căreia avortul ar fi ceva bun pentru femei că ar fi o, un indicator pentru libertatea femeii asupra corpului său. După cum prea bine știți, atât că, că avortul este atât neplăcut cât și nesănătos pentru sănătatea reproductivă a femeii în loc să vorbim despre accesibilitatea mai bună la avortul legal, să punem mai degrabă accentul pe prevenirea situațiilor în care un avort uh, se impune să facem în așa fel încât femeile să poată, să-și poată programa mai bine sarcinile și dacă femeile uh, au o sarcină care nu a fost planificată, atunci să, să li se ofere femeilor acel cadru prin care să li se ofere tot ajutorul necesar pentru ca copiilor lor, uh, copiilor să se nască în condiții de sănătate și siguranță. Mulțumesc! Uh, colegul Zaborska, doamna coleg Zaborska acum. Doamnă președinte, domnule comisar, uh, proiectul de rezoluție a colegului Tarabela, prezentat, uh, care s-a alăturat nouă în Comisia FAM după ultimele alegeri europene, este ambițios în articolul 20, Parlamentul cere crearea unei carte europene a drepturilor femeilor. Dacă ne gândim la istoria integrării europene, ne putem aminti faptul că deja în tratatul de la Roma se prevedea principiul egalității între bărbați și femei pe piața muncii. Legile în favoarea egalității mm, între femei și bărbați există în toate statele membre. O soluție simplă este cererea unei noi carte, dar e mai greu să se aplice cu adevărat instrumentele existente. Dacă nu votăm împotriva aliniatului 20 în proiectul de rezoluție, adăugăm la Convenția pentru Drepturile Omului uh, și la Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii și noul institut, un al patrulea element sub forma unei noi carte uh, pentru promovarea drepturilor femeilor. Am câteva întrebări. Care ar fi utilitatea unei noi carte pentru drepturile femeilor? Care ar fi valoarea sa adăugată? Nicio valoare adăugată. Este o greșeală să credem că o cartă va rezolva problemele femeilor. Reflecția și acțiunea noastră responsabilă în politică um, trebuie să uh, fie ghidată de drepturi. Niciun instrument juridic nu va promova drepturile femeilor dacă va fi uh, nesincer din punct de vedere intelectual. De aceea vă invit să votăm împotriva aliniatului 20. Dacă acest proiect de rezoluție Parlamentul 20 rămâne, nu voi putea susține acest proiect de rezoluție. Și în încheiere, domnule comisar, vă mulțumesc pentru colaborarea dumneavoastră cu Comisia FAM de lungul mandatului. Vă mulțumesc! Grazie, la parola. Mulțumesc. Are acum cuvântul domn... doamna Ghiom, o minut și jumătate. Mai întâi doresc să-l felicit pe colegul Marc Tarabella pentru calitatea raportului său și pentru faptul că a adus această muncă la bun sfârșit cu succes și pentru modul în care abordă subiectele legate de egalitatea între femei și bărbați. În ultima vreme, bineînțeles, s-a făcut pași înainte în acest domeniu, dar e nevoie de eforturi suplimentare, mai ales în contextul crizei economice și sociale, care afectează mai mult o parte a populației care se află deja într-o situație precară, și anume a femeilor. Trebuie să insistăm asupra dublei discriminări ale căror uh, care victime sunt femeilor din cauza vârstei, handicapului sau apartenenței la o minoritate națională. Insist asupra trei elemente. Avem nevoie de indicatori fiabili, coerenți, și comuni la nivel european pentru a propune soluții adaptate realităților de pe teren mezurabile conform unor uh, standarde credibile privind egalitatea între femei și bărbați. Dacă dorim să promovăm o, o egalitate reală, trebuie să creăm un concediu de paternitate la nivel european, element important pentru egalitatea șanselor pe piața muncii și în viața familială. Și, în fine, egalitatea între femei și bărbați trebuie să includă posibilitatea femeii de a dispune de propriul său corp. Ea trebuie să aibă un acces cât mai des- deschis la contracepție și avort. Regret faptul că este o, un subiect încă disputat. Dar atâta timp cât femeile nu și vor putea controla drepturile sexuale, nu vom câștiga bătălia pentru adevărată egalitate între femei și bărbați. La parola. Are cuvântul acum uh, domnul sau doamna Ovir volinik doamnă președintă stimate domnule comisar dragi colegi în primul rând complimente domnului tarabella <coughs> pentru acest raport însă acum aș dori să discut pe marginea raportului. calitatea sa generală nu este obiectivul în sine ci o condiția preliminară de a atinge obiectivul nostru general. calitatea vieții de zi cu zi este ceva care interesează pe toată lumea și este în interesul bărbaților și al femeilor. Însă avem un singur act legislativ și sunt lucruri pe care le discutăm de 40 de ani. Numai o abordare nuanțată ne va ajuta să uh, mergem pe drumul corect. De asemenea, monitorizarea și implementarea tuturor uh, dispozițiilor sunt foarte importante nu trebuie să rămânem ancorați în rolurile uh, medievale pe care le impune din când în când societatea. Trebuie să schimbăm situația, însă trebuie să dăm noi exemplele cele mai bune. Mâine vom alege Comisia Europeană, o vom vota, însă numai o treime dintre reprezentanți sunt femei. Acest lucru îl putem schimba. Poate că data viitoare, când vom alege o nouă comisie, uh, vom solicita ca toate statele membre să prezinte doi candidați la postul de comisar, un bărbat și o femeie. Și decizia nu trebuie să fie făcută pe baza uh, genului, ci în funcție de calități, de nivelul de educație, pentru că femeile nu ar trebui să se teamă de acest tip de competiție și cu siguranță nu trebuie să le fie rușine că sunt femei. Ca o concluzie aș dori să îi mulțumesc domnului Spidla pentru uh, munca sa și să îi doresc succes pentru viitor. Mulțumesc! La parola Tremopoulos un Mulțumesc, Tremopoulos, un minut. Mulțumesc, președinte. Este important și este corect că uh, avem acest raport despre situația din 2009 ce privește egalitatea între femei și bărbați. Observăm că există încă multe obstacole în calea acestei uh, Uh, inegalități. Din păcate, însă nu se insistă suficient asupra uh, violenței domestice. În Grecia, într-un an și jumătate, au fost comise 35 de omucideri, de crime între soți. Și, uh, din păcate, rețelele de susținere a femeilor abuzate lasă foarte mult de dorit. Grecia, dar și celelalte state membre trebuie să facă mai mult pentru crearea unor structuri de asistență psihologică și de altă natură pentru uh, femei, pentru a se crea unele adăposturi pentru uh, femei corespunzătoare. Mișcările eh, pentru femei și au făcut deja foarte multe, dar trebuie eh, închise foarte multe lacune juridice eh, și legislative. De aceea există nevoia pentru acțiune. De asemenea, este nevoie și de lansarea unor programe pentru aspectele de combatere a stereotipurilor sexuale în la nivel al școlilor. Eh, domnul Pașca, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru început, aș dori să spun că e un lucru bun că aici, în Parlamentul European, vorbim despre egalitatea între femei și bărbați. Dar trebuie să spun de asemenea că politica europeană este una de este exagerată. O știre, o fată de 16 ani a fost uh, îngropată de vie de familie um, pe în grădina familială și tatăl fetei a um, afirmat că a comis acest fapt. Doamnelor și domnilor, în Turcia și în astfel de țări, fetele sunt omorâte în mod bestial doar pentru că vorbesc cu străinii, cu, bărbă- cu băieții. Dacă luăm în serios egalitatea de gen, cum putem accepta posibilitatea ca o țară care are astfel de atitudini împotriva femeilor să devină o parte a Uniunii Europene civilizate? Cum putem vorbi despre diferența între salariile între femei și bărbați când nu vorbim despre asigurarea demnității umane de bază a femeilor în multe țări. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul sau doamna Stasen. Mulțumesc, doamna președinte! Astăzi discutăm despre raportul privind egalitatea dintre bărbați și femei în Uniunea Europeană. Se discută mult pe marginea acestei teme, însă dacă lipsește un lucru din raport, atunci este trimiterea la Uh, societatea islamistă din Europa care uh, prezintă diferențe mari între bărbați și femei. femeia este supusă, în baza legii islamului, bărbatului întru totul. Ele nu au acces la educație, trebuie să poartă uh, văl pe față sau să fie îmbrăcate în straie naționale. Șansele lor sunt mult mai mici decât ale bărbaților. Uniunea Europeană nu trebuie să se impună uh, decât în ceea ce privește dreptul fără burca. Această burca trebuie interzisă și vom saluta dacă această interdicție va fi adoptată și în alte părți. Doamna președintă, trebuie să se ia măsuri cât mai rapide în ceea ce privește aceste aspecte. Partidul meu este pentru combaterea acestor lucruri. Femeile au dreptul la studii libere, la muncă liberă, fără să le fie teamă că vor fi izolate dacă nu fac acest lucru. Partidul meu uh, nu va uh, susține acest raport din acest motiv pentru că punctele cele mai importante nu sunt menționate și acest lucru este o mare rușine din punctul meu de vedere. Clasă per două minute. Mulțumesc, doamna Clas, două minute. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Constatăm încă o dată că femeile nu sunt încă egale în drepturi pe piața muncii cu bărbații. E drept că ocuparea forței de muncă a crescut de la 51 la 58 la 59% și că a crescut uh, proporția uh, posturilor ocupate de femei în uh, conducerea întreprinderilor. Însă, în ce privește studiile la nivel înalt, um, sunt, constatăm că sunt mai multe studente decât studenți Uh, în timp ce în posturi ajung mult mai puține femei decât bărbați. Femeile câștigă în medie 17,4% mai puțin decât bărbați și sunt cele mai uh, periclitate de sărăcie. Suferă adesea nu doar de izolare, de, uh, de dezavantajare, dar sunt și mai periclitate din punct de vedere al sărăciei de aceea solicităm să se ia măsuri pentru uh, a crește mai mult libertatea femeii, uh, posibilitatea ei de a reconcilia viața familială cu cea uh, profesională, dar ce se întâmplă? Se întâmplă efecte, efectul invers constatăm din punct de vedere economic și acesta este singurul criteriu care se aplică că femeile devin din ce în ce mai scumpe pentru, nost, ă, pentru noi. Dumneavoastră, domnule comisar, a spus că vreți să faceți un, o analiză a costurilor și beneficiilor în ce privește această problemă. Nu putem vorbi de costuri și beneficii despre aceast, în legătură cu această problemă. De ce să nu acceptăm că și bărbații vor să se implice în, și pot să se implice în viața familială? Femei, femeia ă, este elementul cheie pentru achiziționarea noastră, achiziționarea de către noi a diferitelor competențe care sunt importante pentru viață. De aceea trebuie să ne angajăm mai mult pentru femei și pentru sănătatea femeilor. Trebuie să regândim modelele noastre sociale și avem nevoie de mai puține observatori Eh, observatoare de, care să vizeze activitatea și poziția femeii în societate. Mulțumesc, că doamna Papadopoulou, un minut și 30. Doamnă președinte, având în vedere criza economică, situația economică a femeilor s-a înrătățit mult, având în vedere că multe și-au pierdut locul de muncă și s-au um, trezit într-o situație precară. Este un element foarte important când vorbim despre egalitatea între femei și bărbați, pentru că până la urmă astfel de politici vor avea efecte economice și sociale în Uniunea Europeană. Cred că ne confruntăm cu o provocare serioasă în statele membre ale Uniunii. Dacă dorim să ne sporim competitivitatea pe plan internațional, Trebuie să recunoaștem că politicile de gen trebuie să devină un element central în toate domeniile politicilor economice. Deci trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a ne asigura că se va reduce violența, se va reduce diferențele între salarii, că se va reduce rata sărăciei în rândul femeilor și pentru a ne asigura că femeile își vor putea reechilibra viața personală și profesională. Trebuie să sprijinim uh, mai mult familiile monoparentale și femeile handicapate. Trebuie să ne asigurăm că actele legislative existente în domeniu vor fi aplicate. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Hirsch. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Avem uh, anul uh, european al sărăciei și al excluziunii sociale și femeile sunt în continuare expuse mai puternic la sărăcie și la uh, un trai în sărăcie. Sunt mulți pași mici care sunt comasați. Este vorba despre fetele tinere care au acces la anumite locuri de muncă care sunt mai puțin plătite decât cele pentru bărbați. De, este vorba despre situațiile în care femeile au un copil și trebuie să lucreze mai puțin pentru a-l îngriji pe acesta. Um, de asemenea, se întâmplă ca femeile să își îngrijească părinții, bunicii și în felul acesta ele nu sunt integrate înapoi pe piața muncii. Toate aceste uh, perioade de timp se însumează și astfel cariera femeilor este mereu fragmentată și uh, ea nu se poate desfășura decât în pași foarte mici. Acest lucru se reflectă și în faptul că pensiile acestor femei sunt în mod semnificativ mai mici. În acest raport sunt reflectate multe aspecte, însă important este că există multe șanse și multe domenii legislative legislative de care trebuie să profităm. Trebuie ca tinerele femei să se implice să uh, profite de aceste domenii. Femeile trebuie să aibă curajul să studieze um, inginerie și uh, femeile din familii care au migrat uh, trebuie să profite de aceste șanse. Cam două treimi dintre femei și o treime dintre bărbați uh, se găsesc în uh, această, uh, în această sală și sunt implicate pentru aceste politici. Cred că ar trebui să atragem mai mulți bărbați în acest domeniu politic pentru ca ei să se implice pentru femei. Vă mulțumesc! La parola all'onorevole Stridlev. Mulțumesc că urmează uh, doamna Stridlevska. Două minute. Mulțumesc, doamna președinte. În raportul domnului Tarabella găsim o serie de uh, aspecte importante care vizează atât competențele Comisiei cât și pe cele ale Consiliului. Uh, se vorbește despre reducerea diferenței între salarizarea femeilor și cea a bărbaților. Se vorbește de faptul că nu există o asigurare, siguranță socială suficientă în, uh, la locurile de muncă ocupate de femei. Este important ca femeile să fie integrate uh, în mod coerent în piața forței de muncă. Și trebuie ca această integrare, reintegrare să fie posibilă și după un concediu de maternitate. Ar trebui uh, să fie promovați acei antreprenori care ajută femeile să revină în piața muncii. Ar trebui să se facă o prioritizare um, uh, care să includă în uh, măsurile generale și persoanele cu femeile cu handicap și alte categorii de femei defavorizate. Însă s-au făcut și remarce în legătură cu sănătatea reproductivă și în legătură cu accesul la uh, avort. Decizia cu privire la avort ar trebui să rămână în competența statului membru. Tratamentul legal al femeilor și bărbaților nu trebuie uh, confundat cu deciziile privind viața sexuală a persoanei. Și uh, cred că acest aspect din urmă reduce uh, sprijinul pe care putem conferi acestui raport. Mulțumesc. Minutul 30. Are cuvântul doamna Blinkeviciute, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi doresc să mulțumesc domnului Tarabela pentru raportul său. Pe o consecință a crizei economice, trebuie să investim în capitalul uman și în infrastructura socială pentru a crea uh, posibilități pentru bărbați și femei pentru a-și folosi întregul potențial. Astăzi, Uniunea Europeană se apropie de obiectivul din strategia de la Lisabona, 60% ocuparea femeilor până în 2010, dar situația este foarte diferită de la o țară membră la alta. De aceea, statele membre și Comisia trebuie să ia măsuri pentru ca Directiva Europeană pentru Egalitatea între Femei și Bărbați în uh, domeniul muncii, în activitatea profesională, să fie aplicată. Există diferențe de salarii între, de la o țară la alta între femei și bărbați, de aceea e important să invităm statele membre să aplice Uh, principiul salariu egal pentru muncă egală. Până acum uh, nu s-a reexaminat uh, legislația europeană în acest domeniu. Este important să se să există o mai bună repartizare a sarcinilor în la domiciliu între femei și bărbați și mai, să se reconcilieze mai bine activitatea remunerată și cea neremunerată. De asemenea, trebuie să se extinde rețeaua de creș, de creșe, mă scuzați, Concediul de paternitate nu este o problemă rezolvată, de aceea trebuie să găsim cât de repede o soluție și să adoptăm o directivă în acest sens. În legătură cu noua strategie UE 2020, dimensiunea egalității între bărbați și femei lipsește din această strategie și consider că ea trebuie să facă parte din uh, această strategie. Trebuie să mulțumesc domnului comisar pentru tot ceea ce a făcut în acest domeniu. Vă mulțumim și numai bine! Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Kolarska-Bobinska, două minute. În Europa au loc anumite schimbări. Acest lucru este precizat în raport. Acest lucru a fost omis în raport. Au fost omise anumite uh, modificări, modificări care uh, vorbesc despre femeile care sunt, uh, își găsesc mai ușor locuri de muncă și au mai multe locuri de muncă, însă femeile au puțină influență la locurile lor de muncă. Stereotipurile uh, le fac imposibilă implicarea lor în viața publică. De aceea, factorii de decizie sunt mai mult bărbați decât femei, iar contribuția femeilor în viața politică a crescut foarte încet aceste stereotipuri uh, se extind uh, la toate nivelurile și ele uh, subliniază diferența între calitatea vieții dintre femei și bărbați. Raportul subliniază nevoia de a um, reintroduce asemenea activități și inițiative care să promoveze femeile. Însă, este mult prea puțin ceea ce se face, de aceea încurajez Comisia și statele membre să dezbată această temă pornind de la contribuția femeilor în viața politică femeile participă la viața politică uh, și contribuie la aceasta, însă egalitatea dintre femei și bărbați uh, este discutată mult prea puțin. În Polonia noi am început o dezbatere privind uh, prioritățile în politică și a existat un grup de femei care a um, declanșat o dezbatere privind politica și politicile Uh, spunând că doresc ca 50% dintre femei să se găsească pe listă. Noi am strâns peste 1500 de semnături pentru a legifera această inițiativă. Am început o dezbatere enormă în Polonia și nu putem să prezicem uh, cum se va încheia aceasta și nu știm dacă Parlamentul polonez va vota pentru sau împotriva acestei inițiative. Însă dezbaterea în sine a modificat atitudinea uh, vis-a-vis uh, -vis de acest subiect. De aceea vreau să apelez la dumneavoastră pentru a începe această dezbatere și la nivel european privind contribuția femeilor la viața politică. Mulțumim. Acum colega Sinisin, un minut. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Domnule președinte, dragi colegi. Avem indicații în acest raport conform cărora femeile ar trebui să poată decide singure în legătură cu sănătatea lor sexuală și reproductivă, inclusiv în ce privește contracepția și avortul. Sigur, acest lucru este foarte important pentru state care au uh, legislație foarte restrictivă în ce privește avortul și uh, alte aspecte înrudite. În Polonia, uh, dreapta politică pre, uh, blochează deocamdată o liberalizare a contracepției și uh, a avortului. Avortul a fost uh, eliminat din discursul public și a fost înlocuit cu termenul de uh, uciderea pruncului nenăscut. Se uh, fac uh, sute de avorturi ilegale și uh, uh, se dorește de aceea și includerea uh, temei avortului în uh, Constituția țării noastre. Însă, în plan european ar trebui să se garanteze drepturile femeilor în această privință. Mulțumesc. Frau Kollegin Hübner als nächste. Domnul președinte a întrerupt și dă cuvântul doamnei Hübner. Din păcate, vorbitoarea nu are microfonul pornit. Nu auzim nimic. Kollegin Hübner hat das Wort für zwei Minuten. Doamna Hübner are cuvântul timp de două minute, spune domnul președinte. Domnule președinte, femeile reprezintă jumătate din talentul Europei. Nu trebuie să um, pierdem acest potențial. Trebuie să luptăm împotriva atitudinilor încă prezente în societățile noastre Uh, și uh, să facem eforturi pentru a promova agenda europeană pentru dezvoltare economică și productivitate. Avem cel puțin 13 directive pentru egalitatea de gen. Principiul există în tratat și în Constituțiile și actele legislative ale statelor membre, dar informațiile din viața reală arată altceva. Niciodată femeile n-au fost atât de bine educate, dar când e vorba de viața economică, femeile sunt uh, mult subreprezentate. Nu s-a înregistrat nimic, nicio, niciun progres în ceea ce privește diferența de salarii în ultimii ani. Accesul la finanțări este mai dificil pentru femei, lucru determinat de faptul că ă, băncile cer garanții. Ai ne- trebuie să ai bani pentru a împrumuta bani, dar puține dintre bunurile din lume sunt în posesia femeilor. În ciuda nivelurilor ridicate de educație, femeile uh, ocupă puține poziții uh, de luare de decizii. Astăzi, adevărata putere este legată de luarea de decizii, de aceea femeile trebuie să ia parte la acestea masa critică este importantă pentru a duce la schimbări. O dacă într-un uh, grup de, care ia decizii există o singură femeie, această femeie trebuie să se adapteze la majoritate. Dar dacă sunt mai multe femei într-un consiliu de administrație, ele pot deja să facă o diferență dar vom uh, putea reuși puține dacă nu vom reuși să scăpăm de cel mai important obstacol în viața femeilor, și anume reconcilierea vieții familiale și celor profesionale. De aceea avem nevoie în continuare de politici mm, pentru a promova egalitatea între gen la nivel național și european. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Palia Lei din partea socialdemocraților. Frau Kollegin Paladelli. Doamna Paliadeli nu este prezentă. Urmează domnul Papa Nicolau pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mă alătur colegilor care multelor femei și celor mai puțin bărbați care s-au exprimat uh, referitor la uh, raportul din egalitatea între femei și bărbați și l-au felicitat pe raportor. Noi susținem cu pasiune orice acțiune privind combaterea Uh, violenții asupra femeilor uh, și orice tip de discriminare. Și acest lucru este firesc. Așa ar trebui să acționăm într-o societate liberală, deschisă, democratică, în care dorim să trăim cu toții. Facem eforturi mari pe această cale. La nivel european există directiva 54 pe 2006, uh, deci um, în aceasta este prevăzută o um, interdicție oricărei discriminări privind um, acțiunile între femei și bărbați. Există o altă serie de um, acte legislative care um, vorbesc și despre uh, nediscriminarea în afara spațiului european. De asemenea, uh, doresc să felicit și să salut orice inițiativă de la nivel național pe această temă și doresc să salut inițiativa uh, guvernului francez uh, și a președintelui Sarkozy, și anume interdicția burca în spațiile publice. Aceștia sunt pași importanți, însă trebuie să facem mai mult pentru a înregistra progrese semnificative. Mentalitatea trebuie schimbată pentru ca orice tip de discriminare să fie eliminat. Din păcate, mai există discriminare trebuie să mai abordez un punct sensibil și anume tinerele mame, un grup special. Există un raport al Comisiei referitor la obiectivele de la Barcelona privind îngrijirea copiilor din Uniunea Europeană. Aproape toate mamele din Uniunea Europeană spun că nu este posibil să își crească copiii așa cum și-ar dori uh, din cauza condițiilor uh, cotidiene. Uh, Trebuie să înțelegem cum stau lucrurile, trebuie să facem mai mult pe această direcție, pentru că este într-adevăr greu să punem pe picior de egalitate ambele genuri. Și în acest fel și copiii ajung în pericol, pentru că ei au nevoie de prezența maternă, au nevoie însă uh, și, uh, și de tați, pentru că echilibrul psihologic al copiilor este în joc și aceștia sunt cetățenii europeni de mâine. Mulțumesc. Urmează doamna Gurmai. Domnule președinte, criza economică a arătat că femeile sunt eh, cel puțin la fel de afectate ca și bărbații. Și se pare că eh, accesul la piața eh, muncii este mult mai mare decât rata nașterilor. Iată care sunt consecințele asupra familiei. Este foarte clar că strategia UE 2020 trebuie să se angajeze mai puternic pentru a promova drepturile femeilor și pentru a asigura un mainstreaming al tuturor politicilor ce privesc drepturile femeile. Așa cum arată raportorul, drepturile și libertățile sexuale și de reproducere ale femeilor sunt un puternic mijloc de exprimare a libertății acestora. Trebuie să asigurăm tuturor femeilor accesul la servicii de sănătate și de reproducere foarte bună și pentru că participați ultima dată aici, domnule uh, comisar. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ați făcut pentru noi. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna colegă Ranner, timp de două minute, vă rog. Stimați colegi, stimate colege, s-au spus multe lucruri vis-a-vis -vis de această temă până acum, poate chiar totul. Eu nu prea pot să-mi imaginez uh, că aș putea să discut un nou aspect cu dumneavoastră, însă aș dori să fac o observație sintetică. Trebuie ca toți să avem același obiectiv și anume femeile să nu se mai vadă în situația de a alege între viața profesională și viața de familie. Trebuie create premisele astfel încât uh, să se găsească un echilibru. Și acest lucru trebuie făcut luându-se toate măsurile necesare, așa încât o femeie să își asume rolul de femeie și de mamă, pe de o parte, și pe de altă parte, rolul său de um, femeie care are o viață profesională. Trebuie să privim lucrurile realist. Nu se poate să existe o separație clară între acestea două, însă timpul pierdut uh, trebuie să poată fi recuperat Cred că această soluție, tocmai în aceste perioade economice tulburi, uh, trebuie să fie una pe care să o avem în vizor și cred că putem să facem acest lucru. Iar uh, noi, în Parlamentul European, putem să contribuim la uh, această soluție. Numai în felul acesta putem avea o Europa îmbogățită, pentru că acest, acest echilibru, egalitatea între femei și bărbați este importantă pentru noi toți. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Urmează doamna Thompson pentru un minut 30. Domnule președinte, raportul domnului Tarabella subliniază provocările majore cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană. Una dintre acestea este prezența mai multor femei uh, în consiliile de administrație ale întreprinderilor, inclusiv în sectorul financiar. Avem nevoie de toate talentele dacă dorim să obținem creșterea economică. Competitivitatea europeană este în joc aici, de aceea Comisia, uh, Uniunea Europeană trebuie să învețe de la Norvegia. Din 2002, ministrul economiei din Norvegia a luat inițiativa de a cere un minim de 40% de femei uh, în consiliile de administrație. Avem nevoie de toate talentele necesare pentru a face față competiției mondiale. În momentul de față, prezența bărbaților în majoritate în aceste consilii este negativă. Trebuie să beneficiem de potențialul ambelor sexe și trebuie să avem inițiativa unei legislații similare cu cea din Norvegia. În 2002, Aproximativ 200 de femei ocupau poziții importante în această țară, acum cifra este mult mai mare și anchetele arată că în întreprinderile în care există o paritate, situația economică este mai bună. În consecință, este logic să luptăm în favoarea egalității între bărbați și femei. Casi. Mulțumesc, care cum cuvântul domnul Cazini, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, principiul egalității între femei și bărbați face parte din uh, curentul uh, liberării uh, sclavilor, persoanelor de culoare și așa mai departe. Și întotdeauna trebuie să insistăm asupra principiului egalității între oameni. Dar egalitatea trebuie să fie atul tuturor, inclusiv a celor care încă nu s-au născut. De aceea este inadmisibil că, așa cum se spune la punctul 38 din acest raport, se vorbească despre avort ca și cum ar fi un drept al femeilor. Nimeni nu neagă complexitatea problemelor legate cu, eh, de sarcinile nedorite, dar trebuie să vorbim despre acestea fără a lipi necesitatea avortului. E nevoie de o educație a femeilor pentru a alege sarcina iar în ceea ce privește extinderea conceptului sănătății sexuale și reproductive, după cum se spune la considerentul X, dincolo de aspectele fizice, psihice și mentale, pentru a include și aspectele sociale. Mă întreb ce înseamnă. Orice comportament sexual trebuie să fie respectat și recunoscut de alții, dar oare nu astfel încălcăm libertatea conștiinței și libertatea de opinie? Mă opresc la aceste întrebări pentru că nu cred că sunt banale. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Trecem acum la procedura Cash DI și dăm mai întâi cuvântul doamnei McGuinness pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu acei colegi care spun că nu alte legi ar soluționa problema, ci îmbunătățirea eh, legislației și implementării legislației actuale este cheia mă îngrijorează faptul că multe femei eh, consideră că eh, lupta pentru drepturile femei deja este pierdută. Pe acelea vreau să le eh, încurajez. Problema este nu doar că pierd femeile locul de muncă, dar când pierde bărbatul unei uh, femei un loc de muncă, atunci și femeia este afectată. În ce privește punctele 34 și 35, le susțin cu tărie și uh, solicit și eu acelor state care încă nu au ratificat uh, uh, uh planul de acțiune european pentru combaterea traficului de femei să o facă cât se poate de curând. Traficul de femei este o realitate oribilă și uh, Um, uh, și în țara mea uh, nu de mult s-a pronunțat în uh, verdict în această privință. Din păcate, la 38 cred că se încalcă dreptul de subsidiaritate al statelor membre în ce privește reglementarea avorturilor și doresc să fie modificat. Mulțumesc, doamna Selanova, timp de un minut acum. Vážený pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové. Dragi colegi, dragi colegi, Acum aproximativ 100 de ani, femeile s-au luptat pentru a obține dreptul la vot. Era vorba de drepturile lor cetățenești care trebuia să fie recunoscute. Situația de astăzi este similară. Sunt convinsă că participarea femeilor la viața politică este o îmbogățire importantă a vieții publice. Dar există multe obstacole pe acest drum. De exemplu, la ultimele alegeri în Cehia, numărul de femei a crescut doar de la 15 la 26% femei prezente în viața politică. Trebuie spus că femeile nu au nevoie de o susținere specifică, dar trebuie să aibă măcar aceleași șanse ca bărbații pentru a se putea impune. Însă dacă nu primesc niciun fel de șansă, cel puțin una reală, nu pot obține asta. Este vorba despre uh, oferirea acelorași șanse tuturor. Nu este nevoie de cote pentru asta. Urmează doamna Meissner. Domnule președinte, vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, nu de mult am ținut o prelegere despre activitatea mea în Parlamentul European, despre sarcinile mele și despre întâlnirile pe care le am aici. Și atunci un bărbat m-a întrebat, și ce zice bărbatul dumneavoastră de treaba asta? Am auzit de multe ori această întrebare și știu că femeile sunt de, mult, de multe ori întrebate și ce zice bărbatul dumneavoastră de asta. Invers, însă constat că nu se prea pune întrebarea, adică ce zice soția dumneavoastră? O întrebare adresată unui bărbat. Niște prieteni de mei au Uh, și-au extins familia, s-a născut un copil, uh, iar tatăl a vrut să se implice și se implică chiar activ aici, dar uh, a fost imediat sancționat de colegii lui care l-au întrebat de ce chiar, chiar ți îți place să schimbi scutece, să stai acolo, să stai acasă cu copilul cred că există o problemă de mentalitate aici. Deci nici bărbaților nu li se uh, atribuie această rol în familie, dar și femeile în multe situații lucrează în joburi în care nu există posibilitate de a fi promovat. În orice caz, eu pot să vă spun din experiența mea de viață că uh, egalitatea între femei și bărbați merită. Mulțumesc, uh, doamna Niculescu. Domnul Niculescu este binevenită această rezoluție și mă bucur că a fost acordat un loc central problematicii femeilor care lucrează în agricultură fără a beneficia de un statut juridic clar și cert în privința proprietăii și în privința rolului lor în gospodăria familială această problemă cu consecine poteniale importante se află de altfel i pe agenda preediniei spaniole a consiliului este un obiectiv important i trebuie să căutăm în această privină cele mai bune soluii aplicabile. de asemenea sper că rolul jucat de femei în uh, economia europeană va ocupa un loc important i în uh, viitoarea strategie ue două mii douăzeci care va fi discutată chiar în această săptămână la summitul informal de la bruxelles. Mulțumesc, urmează. Mulțumesc, urmează doamna Kadenbach. Herr Präsident, Herr Kommissar, ein herzliches... Stimate domnule comisar, domnule președinte, mulțumesc domnului Tarabella pentru uh, munca sa. Mai multe uh, de 40 de puncte arată că această temă egalitate între femei și bărbați este una importantă și cred că am putea vorbi mult mai mult decât o oră pe marginea acestui subiect. Mă voi concentra astăzi asupra a două puncte. Primul se referă la faptul că acest uh, subiect, gender mainstreaming, nu a fost abordat în strategia de la Lisabona și doresc să mă alătur încurajării ca Comisia și Consiliul să uh, includă un uh, asemenea capitol pe această temă în uh, strategia post-Lisabona 2020. Uh, de asemenea, un al doilea punct uh, este acela că statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să realizeze un studiu de impact privind egalitatea de gen în statele lor, pentru că avem nevoie de măsuri care să țină cont de situația specială a femeilor din statele membre. Și cred că statele membre trebuie să fie încurajate, pornind de la această bază, să elaboreze uh, studii de impact și să ia măsuri corespunzătoare în funcție de rezultatele la care s-a ajuns. De asemenea, sunt de părere că femeile au un drept asupra propriului corp și asupra propriei sănătăți. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează doamna Nicolai. Domnule președinte, apreciind uh, raportul, vreau să subliniez uh, un singur lucru. Nu cred că legislația este relevantă, în special pentru că această egalitate între bărbați și femei uh, este o componentă majoră a unui sistem de civilizație și cultură al unui popor cred că uh, măsurile pozitive trebuie luate la începutul evoluiei fiecărui individ i trebuie să pornească dintr o formă de educaie care să înlăture stereotipurile i care să dea uh, fora i vocaia egalităii între sexe încă din copilărie. dacă nu vom gândi aa i nu vom uh, realiza o construcie vom, în acest uh, sens vom uh, avea în continuare uh, acelai tip de discurs de constatare i mai puin de realizare. un singur lucru doresc să mai subliniez că într o civilizaie a cunoaterii într o nouă formă de economie inegalităile se estompează i cred că sunt pai semnificativi spre paritate. vă pane předsedající președinte, Aș dori să subliniez faptul că obiectivele din strategia de la Barcelona nu corespund eh, estimărilor experților. Experții consideră că copiii sub 2 ani nu trebuie să meargă la creșă. De aceea trebuie să cerem statelor nu trebuie să cerem statelor membre să aplice aceste obiective. Pentru copiii mici este fundamental ca tatăl sau mama lor să se ocupe de ei toată ziua. În acest raport se subliniază și obligațiile statelor membre în acest uh, sens. Avem nevoie de măsuri europene eficiente pentru a lupta împotriva traficului de ființe umane, împotriva violențelor, împotriva femeilor și copiilor. De aceea doresc să subliniez faptul că acest raport uh, nu promovează drepturilor copiilor nenăscuți, de aceea consider că acest raport nu este echilibrat. Dar vreau să mulțumesc, domnule comisar la să urez numai bine. Mulțumesc. Doamna Nevidalova are acum cuvântul. Ďakujem veľmi pekne. Je pravda, že za posledných 30 rokov Európska únia urobila mnoho v... Mulțumesc, domnule președinte. În ultimii ani, Uniunea Europeană a făcut foarte multe în ceea ce privește statutul femeilor și drepturile lor. Însă, mai există în continuare multe diferențe în ceea ce privește salarizarea. Există o clară diferență de salarizare între femei și bărbați. Și acest lucru are de-a face și cu uh, câștigurile generale ale femeilor de-a lungul întregii vieți. De asemenea, există o legătură clară și cu numărul mare de uh, aspecte sociale uh, și legale care reprezintă diferențe între bărbați și femei. Ar trebui să depășim aceste prejudicii care uh, pe care le-am moștenit și să îmbunătățim uh, situația femeilor. Trebuie să discutăm deschis despre violența domestică, despre traficul de ființe umane și există multe lucruri pe care le mai putem face, din păcate. De, ce, de asemenea, sugerez ca aceste aspecte privind egalitatea între femei și bărbați să fie incluse în educația uh, primară, în școli. Și aș vrea de asemenea să solicit și să întreb apreciem rolul femeilor dacă le considerăm doar niște relicve din trecut? Mulțumesc, domnul Bond. Szanowny Panie Przewodniczący, cieszę się ogromnie, że mężczyzna... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur de faptul că și bărbații au cuvântul astăzi, chiar dacă suntem minoritari. avem un potențial social nefolosit. De aceea, proporția între bărbați și femei pe piața muncii trebuie să se modifice pentru a putea profita de acest potențial. Femeile sunt mai bine educate și totuși nu sunt promovate pe posturi de responsabilitate. Trebuie să promovăm paritatea și în ceea ce privește participarea la viața politică, femeile sunt bune și în management și totuși în întreprinderile mari proporția lor uh, la ora de decizii este scăzută. Dacă continuăm în uh, ritmul actual, situația se va egaliza doar în 2028. Doresc să mulțumesc domnului comisar Spitla pentru Fondul European uh, pentru a investi în grădinițe și dacă voi avea un copil uh, în timpul acestui mandat, mă bucur că voi putea beneficia de concediul de paternitate. Are acum cuvântul doamna Țicău. President, Mr. Commissioner, consider că pentru asigurarea egalității de șanse între bărbați și femei este necesar să existe un sistem eficient pentru planificarea carierei și, implicit, să existe suficiente facilităi pentru îngrijirea copilului precum cree i grădinițe. astăzi în uniunea europeană există liste de ateptare pentru a înscrie un copil la creă sau grădiniă i există chiar un număr mare de copii care nu pot fi înscrii într o astfel de instituie educativă pentru că nu sunt suficiente locuri fiecare euro investit în dezvoltarea facilităilor de îngrijire a copilului înseamnă ase euro reîntori către societate prin locurile de muncă create i prin creterea calității vieții cetățenilor europeni de aceea sper ca pe viitor uniunea i statele membre să investească mai mult în aceste facilităi pentru îngrijirea copilului de vârstă foarte fragedă. nu în ultimul rând a dori să atrag atenia asupra situaiei familiilor monoparentale i asupra dificultăilor pe care le are un unic părinte care îi crete singur copiii. Mulțumesc, acum. Szanowny panie przewodniczący, szanowne... Stimate domnule președinte, dragi colegi, cred că pentru a obține egalitatea între femei și bărbați avem nevoie de două lucruri. Pe de o parte, de accesul egal la bunurile economice și pe de altă parte, la accesul la procesele de decizie. Este absolut inacceptabil să continue aceste diferențe între bărbați și femei femeile ar trebui să fie plătite la fel ca și bărbații și cred că este semnificativ faptul că trebuie să punem accentul pe o mai bună participare a femeilor la viața politică și socială. Sunt sigură că dacă mai multe femei s-ar investi în viața publică, am putea ajunge într-o situație în care planurile noastre vor corespunde mai bine viselor, aspirațiilor societății. Mulțumesc, doamna Băsescu. În condițiile crizei economico-financiare, rata șomajului în rândul femeilor în anul 2009 a crescut cu un procent de 1,6% față de cea a bărbaților care a crescut cu un procent de. doi șapte în domeniul politic implicarea femeilor în luarea deciziilor a înregistrat creteri importante în parlamentul european procentajul femeilor a crescut de la treizeci și unu la treizeci și cinci faă de mandatul anterior românia este reprezentată de un procent de treizeci și șase femei. luând exemplul româniei o premieră este alegerea unei foste membre a parlamentului european în funcia de preedintă a camerei deputailor. luând exemplul meu am candidat la parlamentul european ca i independentă reuind să adune numărul necesar de voturi fără ajutorul unei liste de partid ca tânără femeie la început de carieră în politică. în domeniul privat femeile sunt mult mai bine reprezentate o treime dintre ele Acum după ce am dat cuvântul unor doamne, dăm cuvântul și unor domni. Domnul Kelly are cuvântul. Thank you, Mr. President. Uh, the title of the debate... Mulțumesc, domnule președinte. Titlul dezbaterii de astăzi este Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, mulți oratori au discutat uh, despre diferențele în și egal care există între bărbați și femei. Doamna Luring a subliniat că din 1975 s-au înregistrat progrese uh, progrese de tip uh, cultural, care provin din tradiție. Femeile în trecut erau uh, supuse bărbaților, însă uh, lucrurile s-au schimbat. Uniunea Europeană a înregistrat progrese pe acest drum și probabil că va înregistra și în continuare. Însă progresele cele mai importante trebuie realizate la nivel de calitate, trebuie să se regăsească sub formă de directive și de rezoluții. De asemenea, trebuie să avem mai multe informații uh, din statele membre, trebuie să avem mai multe informații de care să beneficieze tinerele femei, dar și tinerii bărbați, pentru că uh, multe uh, programe TV și canale mass media au dus la prejudicii și au uh, înrăutățit uh, calitatea așa încât trebuie să progresăm și pe această direcție. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Încheiem procedura Catch the Eye cu domnul Sikiaschi. Zazwyczaj tak jest, że w trudnych czasach więcej problemów z zapewnieniem codziennego bytu rodzinie spoczywa. De obicei, în condiții dificile, femeile își aduc contribuția în mai mare proporție în viața activă. Trebuie să le mulțumim, dar trebuie să le mulțumim și prin politici sociale și cred că trebuie făcute multe în acest sens. trebuie, avem nevoie de acte legislative suplimentare, punând sub semnul întrebării uh, anumite principii. Cred că putem să realizăm multe pe calea egalității între femei și bărbați în uh, domeniul învățământului, pentru că femeile nu sunt suficient uh, uh, respectate. Nu putem respecta suficient respectul față de femei dacă nu le avem suficient în obiceiuri. În Polonia spunem că femeile um, susțin uh, toți cei patru piloni ai casei, în schimb ce bărbații doar unul singur. Vielen Dank, Herr Kollege. Darf nun Herrn Kommissar Spidla das Wort erteilen. Mulțumim, dăm cuvântul acum domnului comisar Spidla. Dame a pánové, diskuze, která proběhla, byla... Domnule președinte, doamnelor și domnilor, discuția care tocmai s-a încheiat uh, a fost deosebit de interesantă pentru mine. Am ascultat multe dezbateri în acest Parlament European, dar cred că sub raportul conținutului asta a fost poate cea mai, cea mai interesantă. Politica Comisiei Europene și politica Uniunii Europene în ansamblul ei are o logică internă care este și motorul acestor politici. Iar egalitatea dintre femei și bărbați constituie o, un fundament al activității noastre, nu doar un uh, drept al omului uh, garantat. Deci este de neconceput să există insule în care uh, egalitatea dintre femei și bărbați nu este aplicată. politica propusă în uh, foaia de parcurs pentru acțiunile ce vizează egalitatea între femei și bărbați urmează să fie continuată. Aici mă gândesc inclusiv la strategia pentru Europa în, până în 2020. Cred că este posibil și și necesar ca aceste aspecte de gen să fie uh, consolidate în această strategie. Sunt de acord cu faptul că o societate modernă nu poate avea succes dacă uh, renunță la exploatarea pe deplin a potențialului său uman. Egalitatea de șanse și egalitatea de gen uh, reprezintă uh, până la urmă niște elemente de competitivitate esențiale pentru Europa. S-a vorbit și de aspecte culturale, de propuneri legislative și de multe alte chestiuni care vizează egalitatea de gen, egalitatea dintre femei și bărbați. Cred însă că nu este cazul să uh, apreciem a priori un aspect sau altul ca fiind uh, mai bun sau fiind pozitiv sau negativ decât celălalt. În același timp, constatăm că situația prezentă poate fi modificată doar dacă ne asumăm unele demersuri legislative curajoase. Au fost uh, menționate și unele uh, măsuri legislative din Norvegia, unde uh, prin astfel de instrumente legislative s-a consolidat poziția femeilor în Consiliul de Administrație din Norvegia. Eu însă cred că accentul în continuare trebuie să-l punem pe implementarea în uh, proporție de 100% a normelor legislative uh, pe care le avem astăzi în vigoare. Mi s-a părut uh, foarte important și aspectul uh, reconcilierii vieții, fami- vieții familiale cu cea profesională trebuie să existe o egalitate de șanse atât pentru femei cât și uh, bărbați. De aceea sunt foarte bucuros că în această dezbatere am auzit nu doar uh, uh, intervenția ale unor femei, ci am auzit și intervenția ale unor bărbați și respectiv experiența, reflectarea experienței bărbaților în această chestiune. Uh, a fost o onoare deosebită pentru mine, doamnelor și domnilor, să particip la această dezbatere, care este ultima la care particip în această uh, funcție. Mulțumesc. Domnule președinte, uh, comisar Spitla, uh, mă alătur acelora care v-au mulțumit deja pentru excelenta colaborare cu noi și vă doresc toate cele bune. Și acum, în încheierea acestei dezbateri, dau din nou cuvântul domnului Tarabela, raportor. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să-l salut pe domnul comisar, să mulțumesc pentru această ultimă intervenție. Sper că ne vom întâlni și în alte ocazii. Doresc să mulțumesc tuturor pentru această dezbatere la care au participat mulți colegi. V-am ascultat pe toți cu atenție și Mă bucur că au participat la dezbatere mai mulți bărbați. Sunt doar 4 din 61 puțini da, și sunt de acord cu cei care au spus că și bărbații trebuie să participe la această luptă. Nu pot să răspund tuturor. Doamna Luling a spus că votul din Comisia pentru drepturile femeilor nu este unul confortabil, dar totuși uh, voturile pentru au fost de trei ori mai multe decât uh, cele împotrivă. Ne-am, s-a discutat mult despre capitolul 38 privind sănătatea reproductivă, drepturile sexuale și cele legate de contraceptive și avort. Știu că este un aliniat uh, controversat, dar nu puteam să-l las pe din afară. Fac referire și la problemele tinerilor, adolescentelor, care rămân însărcinate pentru că nu au fost suficient informate și mă deranjează ipocrizia celor care ignoră acest lucru, care nu le pasă de problemele acestor adolescente și când uh, se, același lucru se întâmplă fetelor lor, le oferă un sejur, o vacanță în Elveția sau în altă parte. 25 la sută um, dintre femei uh, au de suferit de pe urma discriminărilor de pe piața muncii, inclusiv uh, prin uh, posturi uh, cu timp cu uh, termen cu jumătate de normă impus. S-a vorbit despre multe practici, uh, mutilarea sexuală, impunerea portului burcăi, uh, diferite comportamente care nu sunt demne de o democrație dar dacă aș fi inclus aceste lucruri în raport, ar fi uh, umbrit restul, care, după părerea mea, este mai important. Da, Mulțumim, domnule Tarabella, s-a încheiat discuția. Votul va avea miercuri la ora 12 și nu mâine. Deci, mâine următoarea sesiune va avea loc de la 9 la 12.30, de la 13.30 la 14.30 și apoi de la 15 la 20.